situazione in passato dove gli assistenti sono portati da deputati, impedendo ai deputati certe cose che sono più cambiate. Per cui Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi colegi. Avem o reuniune extraordinară în această dimineață. Și mă bucur foarte mult că suntem uh, amplu reprezentați. A fost necesară această reuniune este necesar în momentul în care există decizii extraordinare în Consiliu să organizăm așa ceva și mă bucur că ați venit cu toții. Ordinea de zi este una foarte scurtă astăzi și o supun votului în această joi dimineață. Sper că nu sunt uh, obiecții, nu este cazul. În cazul acesta, ordinea de zi este adoptată ca atare. Avem punctul 2, comunicări ale președintelui. Avem astăzi toate limbile la dispoziție, în afară de estonă și malteză. În ce privește trialogurile, dați-mi voie să vă dau câteva informații cu privire la statutul trialogurilor. Actualmente, accesul la resursele genetice și dezbaterea cu privire la drepturi este în plină desfășurare în contextul uh, diversității biologice. Este raportul doamnei Belie. Al treilea trialog va avea loc în 28 uh, noiembrie la 18.30. Apoi avem un alt raport al colegului Otski cu privire la poluarea sonoră a poluarea fonică a, a camioanelor. Apoi tot în trialog am discutat despre testele clinice. Doamna Glenis Wilmot este raportor și mai sunt prevăzute alte două trialoguri și după câte am aflat, s-ar putea să ajungem la un acord la următorul trialog, dar vă pot spune că dosarul este foarte complicat. Trialoguri sunt prevăzute și pentru prima jumătate a lunii decembrie. Apoi mai există și raportul cu privire la gazele F. Aici uh, colegul ICAUT este raportor. Și al treilea trialog va avea loc în data de 27 noiembrie la orele 19. Acestea sunt rapoartele și sper că și pe viitor trialogurile se vor desfășura cât se poate de bine. În această dimineață avem un punct important pe ordinea de zi, anume votarea raportului privind modificarea directivelor în domeniul mediului, al agriculturii, al politicii sociale și al sănătății publice, ca urmare a schimbării statutului regiunii Maiot în raport cu Uniunea Europeană. După cum spuneam, Consiliul European a decis ca Maiot să devină o regiune ultraperiferică, începând cu data de 1 ianuarie. Și noi, practic, încercăm să respectăm termenele, de aceea am fost rugați să votăm acest raport astăzi. Raportorul nu a putut fi aici în această dimineață, domnul Grote, și este primul vot pe care eu îl uh, coordonez și vă rog să mă sprijiniți astfel încât votarea să aibă loc în condiții optime. Vă mulțumesc anticipat pentru înțelegere. Ajungem la vot. Constat că suntem suficienți eurodeputați în sală. Un punct de procedură, vă rog. Uh, Mulțumesc. Având de vedere natura juridică acestui uh, vot, avem, avem uh, formul? Da, bun. Ähm, Mi se spune că trebuie să fim 18 și suntem cam 20. Deci avem quorum. Stați liniștit. Ajungem la vot și începem cu amendamentele 9 și regii 1. Cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. Articolul 1, amendamentul 13, cine este pentru, cine este împotrivă. Deci articolul 1, amendamentul 2 la articolul 1 și amendamentul 13. Also, wir stimmen zusammen ab. Votăm amendamentul 2 și amendamentul 13 și amendamentul 4 regii. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 3 devine caduc. Regii 5 acum. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 4 devine caduc. Regii 6. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 15 și amendamentul 5. Ele sunt identice și regii 7. Pe acestea le votăm acum. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 15. Teza a doua. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Facem o verificare așadar pe amendamentul 15. Abstimmung ist Votul este închis. <laughs> Es ist 24 24 de voturi au fost exprimate, 12 pentru, 12 împotrivă. Deci se respinge. Ajungem la amendamentul 6 și la regii 8. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 7 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Cine se abține? Nici nu v-am întrebat. Oricum, se adoptă. Amendamentul 16, partea a doua. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8 devine caduc. Nu mai avem nevoie de vot la amendamentul 9, iar celelalte amendamente au fost deja votate. Ajungem așadar la amendamentul 21 și aici fac un amendament oral tehnic. Am spus deja că noul regim intră în vigoare la 1 ianuarie 2014. Noi în plen vom vota doar în decembrie, deci s-ar putea să existe probleme dacă avem doar 20 de zile pentru intrarea în vigoare și de aceea aș propune să fie eliminată formularea în a 20-a zi. Directiva trebuie să intre în vigoare în ziua de după publicarea în jurnalul oficial și este valabil regimul începând cu data de 1 ianuarie 2014. Dacă sunteți de acord cu acest amendament, vă rog să votați cu da. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Ajungem la considerente. Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul regii 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ah, der Änderungsantrag 1 fällt weg. Amendamentul 1 devine caduc. Ajungem la amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul final se va desfășura pe cale electronică. Cine este pentru propunerea amendată? Votul este deschis acum. Electronic. Haben Sie alle abgestimmt? Toată lumea a votat? Bun. Votul este închis. 24 abgestimmt. 23 de voturi exprimate, 17 pentru, 6 împotrivă. Astfel Propunerea amendată este adoptată. Ajungem acum la votul final privind rezoluția legislativă. Votul este deschis. Sunt alle Stimmen abgegeben? A votat toată lumea? Votul este închis. 23 de voturi exprimate, spune doamna președinte, 20 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Stimați colegi, iată, raportul a fost adoptat. Lucrurile pot să-și urmeze cursul firesc. Vă mulțumesc din toată inima. Vă mulțumesc și pentru celeritatea acestui proces. Încheiem ședința astăzi. Următoarea întâlnire este în 27 noiembrie de la orele 9. Mulțumesc și secretariatului. La revedere!